<laughs> No, no, no, no, no. It was in, in the program. So, shall we start? And, uh... Bine, atunci haideți să începem. Și în continuare discuției noastre cu uh, ministrul uh, albanez vom dezbate această moțiune pentru rezoluție privind uh, integrarea europeană a Albaniei, procesul de integrare a Albaniei și domnul Huntis, Huntis este raportor, uh, îi dau cuvântul pentru a face o scurtă prezentare a propunerii domniei sale. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să mă scuz pentru, îmi cer scuze pentru întârziere, dar uh, a trebuit să particip la o altă reuniune și am, făcut o greș- uh, am făcut greșeala de a crede că uh, raportul meu este, va fi discutat mai târziu. Spuneți-mi, vă rog, cât timp am la dispoziție pentru a-mi prezenta rezoluția. Cam șapte, cinci, șapte minute. Sunt uh, generos sau nu? Da, mulțumesc încă o dată. Aș dori să vă spun că dezbaterea asupra raportului privind procesul de integrare europeană a Albaniei în Comisia FET uh, vine exact la timp, pentru că în această dimineață am avut uh, discuția cu ministrul de externe uh, albanez și vice prim ministru ceea ce ne dă ocazia, ne-a dat ocazia să punem întrebări, să facem comentarii și sigur că mm, toți colegii au putut uh, adresa uh, domnului ministru toate întrebările pe care au uh, dorit. Probabil că aveți textul portul meu în fața dumneavoastră și, sigur, eu stau la dispoziție pentru orice comentariu, orice clarificare. În general, Cred că uh, ne-am pus de acord asupra comentariilor făcate, făcute până acum, dar uh, orice altă observație trimisă de colegi va putea fi inclusă în text. În primul rând doresc să mulțumesc tuturor celor care, tuturor celor care m-au ajutat să alcătuiesc acest document, uh, uh Evei de la Secretariatul AFET. Uh, apoi vreau să spun că uh, doresc să mulțumesc și uh, Comisiei și ambasadei albaneze cu care am avut discuții și de asemenea m-a ajutat foarte mult recenta mea uh, vizită în Albania. Uh, am obținut multe informații pe care le-am putut include în raport. M-am întâlnit cu, to- cu reprezentanții tuturor partidelor politice din Parlament și cu reprezentanții guvernului, deci n-am, nu m-am întâlnit doar cu uh, partidul de la putere și cu partidul uh, din, de, uh, cu opoziția, ci cu toate partidele reprezentate în Parlament, subliniez asta, și uh, cu miniștrii care au uh, portofoliile cele mai importante, inclusiv cu ministrul de externe, și m-am întâlnit de asemenea cu reprezentanții societății civile, uh, cu sindicaliști, de exemplu, apoi uh, cu membri ai unor asociații care uh, combat uh, traficul de copii, m-am întâlnit cu jurnaliști, cu Asociația pentru Drepturile Romilor din Albania și, organiz- și cu reprezentanții unor asociații uh, pentru drepturile femeilor. Toate aceste întâlniri, sigur, m-au ajutat foarte mult în elaborarea uh, documentului meu, pentru că aș spune că unele din problemele existente provin din faptul că societatea civilă nu este foarte puternică, foarte dezvoltată în Albania. E important de repetat faptul că Parlamentul European dorește să susțină integrarea, procesul de integrare al tuturor țelor din Balcanii de Vest. Noi considerăm că sprijinul nostru va constitui un stimulent pentru că aceste țări să-și accelereze eforturile de asemenea, consider că procesul de integrare va ajuta guvernul albanez și, în general, pe toate forțele politice și sociale din Albania să uh, rezolve problemele uh, inerente procesului de democratizare și să îmbunătățească condițiile de trai ale albanezilor. De asemenea, consider că vom fi de ajutor pentru îmbunătățirea relațiilor de vecinătate ale Albaniei cu, al, cu alte țări, pentru că nu e vorba doar de pro, strict problemele Albaniei, ci uh, fenomene cum ar fi corupția, uh, spălarea de bani, uh, traficul de persoane, nu sunt probleme strict albaneze, ci privesc și multe alte țări din zonă și cred că în, în rezolvarea acestor uh, probleme, de asemenea, se va îmbunătăți cooperarea cu celelalte țări din regiune. Eu consider că în anumite cazuri e datoria noastră, de datoria noastră ca uh, europarlamentari să încercăm să ajutăm cu uh, know-how, cunoștințe, una din uh, problemele la care ne-am uh, referit uh, și mm, de care toată lumea este conștientă este situația creată în Albania după recentele alegeri. Alegerile desfășurate în iunie 2009. Situația pare să fie ajuns într-un impas fără ieșire pentru moment și, sigur, vorbim de uh, ciocnirile acestea dintre mm, putere și opoziție, um, fiind, uh, invocat, uh, fiind invocate fraude în procesul electoral și în, în nu știu, nu, se pare că pentru moment uh, nu se îmbunătățește situația și situația oglindește faptul că încă nu este o suficientă democratizare a Albaniei și oglindește de asemenea toate problemele încă existente în această țară. Sigur că toate acestea constituie un obstacol în calea înfăptuirii reformelor necesare în Albania. Doresc să mă întreb acum, uh, cinstit, ce poate face Parlamentul European, uh, Comisia noastră, ce pot face instituțiile europene. Eu cred că nu, nu suntem aici doar pentru a da vina, a da sfaturi, a da indicații acest lucru nu ar fi acceptat de uh, factorii de răspundere din Albania. Poate că declarațiile noastre ar putea fi folosite în bătălia politică din Albania. Deci noi trebuie să încurajăm pe toți factorii implicați să încerce să, ajung, să uh, găsească o ieșire din impas pentru ca și Parlamentul albanez să poată funcționa așa cum se cuvine și de asemenea să ne asigurăm că pluralismul uh, politic este respectat pentru că uh, la anul vor avea loc alegeri locale în Albania și sigur că există o atmosferă de suspiciune și impasul actual nu va fi de ajutor pentru procesul uh, democratic și uh, din potrivă va influența negativ alegerile de la anul. Nu am suficient timp la dispoziție, așa că poate veți îngădui să mă concentrez asupra trei subiecte principale. Primul uh, îl reprezintă problema vizelor. Eu cred că trebuie să susținem uh, liberalizarea regimului de acordare a vizelor. Așa am și scris în raport. Și Comisia ar trebui să rezolve această problemă cu o nouă propunere pe care să o facă cât mai curând posibil. Dar vă mărturisesc ceva. Πρέπει να παραβλέπουμε Trebuie să susținem eliminarea vizelor, dar să nu scăpăm din vedere două aspecte. În primul rând să ne gândim ce se întâmplă în cazul în care se vor elimina, vizele vor fi eliminate, ce se va întâmpla dacă mulți cetățeni albanezi vor veni pe teritoriul Uniunii Europene. Apoi altă problemă, dacă probleme tehnice vor fi rezolvate, cine va efectua controlul și cum ne vom asigura că datele personale sunt protejate? Un al doilea rând de comentarii se referă la drept, la instituții și la cadrul legal din Albania. Eu cred că s-au făcut uh, uh pași înainte, foarte multe legi uh, importante au fost adoptate, dar acum trebuie să vedem cum sunt puse în aplicare aceste legi și cum ar putea Parlamentul European să uh, susțină buna lor punere în aplicare. Sigur, pot să vă dau exemple punctuale ca să ilustrez pusele mele. Aceste legi trebuie puse în practică. Știu, uh, nu mai am timp la dispoziție, dar doresc să vă mai spun că uh, al treilea comentariu al meu se referă la probleme de natură economică, la situația economică din Albania în acest moment. Sigur, pot să vă ofer uh, mai multe informații dacă doriți, mai multe detalii, dar eu cred că uh, trebuie să ne ținem uh, în permanență la curent cu ce se întâmplă în Albania. Poate că colegii mei au introdus unele formulări uh, destul de severe în rezoluție, dar trebuie să recunoaștem că în ciuda crizei, în Albania s-a registrat o rată, o importantă rată de creștere economică. Întrebarea însă ar fi, oare această creștere economică este bazată pe cifre reale, pe fapte reale. Există oare motive de îngrijorare? Pentru că o mare parte din economia Albaniei se bazează pe bani trimiși din străinătate și investiții din, provenite în două țări, Italia și Grecia. Și aceste două țări se află într-o situație de criză. Nu știu dacă vor, va continua fluxul de investiții ca și până acum. Și apoi economia albaneză se bazează și pe uh, industria de construcții, care trece sigur printr-un moment de criză. De asemenea, uh, și investițiile private au scăzut în Albania, deci uh, toate aceste cauze uh, ar putea constitui motive de îngrijorare. Poate pot să-mi uh, îndulcesc cumva formulările pe aici pe acolo, dar sigur, avem această rată de creștere de 3%. Și un alt lucru aș dori să menționez, s-a vorbit despre acest lucru în această dimineață, e vorba de energie și protecția mediului. Εξασφάλιση από την αρχή πρέπει να υπάρχει προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές Uh, în legătură cu energia, se pune problema securității aprovizionării cu energie și, uh, pe, și trebuie să ne gândim și la noile, la sursele de energie regenerabile în Albania. Și aici trebuie, Albania trebuie să coopereze cu uh, statele din zonă, pentru că, din nou, aceste probleme nu privesc numai și numai Albania. Vreau să mă refer la cele spuse de doamna Copa. Ar putea ca o, s-ar putea ca o centrală atomică să fie construită în Grecia, lângă frontiera cu Albania, ceea ce ne face să ne punem întrebarea dacă energia nucleară este o sursă alternativă de energie. Eu cred că nu, dar bun, uh, chestiunea încă nu este lămurită. Sigur, putem avea o discuție și să vedem cum putem să avem uh, cea mai bună rezoluție posibilă. Mulțumesc și acum uh, membru delegației, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Întâmpin acest uh, raport uh, și poate fi un punct de plecare pentru o discuție. Aș sublinia câteva aspecte chestiuni politice și legate de Uniunea Europeană. Este vorba de normalizarea situației politice în Albania și în acest context trebuie să subliniem uh, aceste lucruri, mai ales în cadrul mai larg al aderării eventuale ale Albaniei la Uniunea Europeană. Soluția de ieșire din impas uh, trebuie să provină de la instituțiile democratice. Toate Părțile trebuie să accepte rezultatele. Mai mult decât atât, Parlamentul European ar trebui să-și exprime o poziție asupra acestor lucruri și să facă tot ce este posibil pentru a ajuta la normalizarea situației. Domnul raportor uh, uh și-a scris raportul într-un moment în care nu se știa un aspect, și anume că Albania deja a trimis în acest moment chestionarul completat privind aderarea. Este un lucru foarte important. Dacă nu menționăm acest lucru, raportul nu este unul complet. Aș dori să încurajez raportorul să modifice aliniatele legate de situație economică din Albania 22 la 25, acestea sunt aliniatele vizate, pentru că ele nu prea corespundă realității de pe teren. Albania este o țară săracă și uh, cred că totuși s-a descurcat destul de bine în contextul de criză economică și financiară și chiar comparat cu alte țări din regiune am avut o creștere pozitivă a PIB anul trecut și ar fi bine să reflectăm mai bine realitatea cu mai multă obiectivitate. Aceste aliniate deci ar trebui să fie modificate în consecință. Tot așa, cred că ar fi bine să mai menționăm și rolul activ juat, jucat de Albania în cadrul cooperării regionale din Balcani. De asemenea, să se eh, menționeze faptul că anumite țări din regiune deja au beneficiat de eliminarea vizelor, cum ar fi Serbia, și lucrul ăsta trebuie să fie subliniat. Mai sunt și alte multe chestiuni uh, sau teme asupra cărora Albania trebuie să se străduiască, să uh, lucreze, să progreseze pe drumul integrării europene. Dar Cred că acest raport ar trebui să dea încurajări și să aibă o viziune pozitivă asupra realizărilor Albaniei, fără să ascundă uh, nimic, uh, să nu critique de dragul criticii, să rămână obiectiv și să sublinieze și realizările. Sunt de acord cu raportorul când spune că liberalizarea vizelor este un domeniu în care s-au registrat multe progrese și ar trebui să încurajăm Comisia să prezinte propuneri în acest sens și asta foarte în curând, pentru ca lucrurile să se deblocheze foarte repede, inclusiv la nivelul Parlamentului nostru. Iată amendamentele mele și vor mai fi probabil și alte lucruri menționate tot asta ca să avem un raport obiectiv asupra uh, Albaniei. Mulțumesc, domnul Boris. Doamna Pac. Mulțumesc raportorului pentru raportul său, dar trebuie să spun că, spre deosebire de ultimul, ultimul raport uh, despre Albania, uh, făcut de colegul Rucek, este totuși unul relativ uh, negativ. Nu-mi place că uh, această temă se, se tratează cu atâta nonșalanță. În uh, decembrie, chiar uh, în raportul de evaluare al Comisiei Europene, am oferit o evaluare mult mai pozitivă a Albaniei și și de aceea nu-mi place că aici acest raport este atât de rezervat vorbiți despre uh, contribuția noastră la îmbunătățirea sistemului politic, dar nu contribuim cu nimic pozitiv dacă uh, nu spunem lucrurilor pe nume. Corect, consider că este corect să spunem opoziției de acum, așa cum am spus-o și opoziției de odinioară, că protestele stradale și uh, uh luptele politice din uh, presă nu reprezintă instrumente prin care se poate ajunge la o democrație funcțională. Uh, eu aștept din partea unei opoziții care a fost aleasă în Parlament să participe în Parlament la dezbaterile parlamentare și să, se, să contribuie la acest proces de democratizare. Da? Deci toată lumea trebuie să se așeze la masă și trebuie să vorbească unii cu alții. Și ce nu se poate realiza uh, și nu se poate rezolva la Parlament și ceea ce trebuie rezolvat la Curtea Supremă sau la Comisia Electorală Centrală, acolo trebuie rezolvat. Și de aceea Domnule coleg, la punctul 4 chiar cred că exagerați. Deci raportul ODIE este, foarte, este univoc, este foarte clar. Nu puteți vorbi despre înregistrări și despre tot felul de alte chestiuni. Raportul ODIE este, trebuie discutat în detaliu și trebuie invocat și trebuie evocat, dar în ansamblul său și nu trebuie scoase din context niște detalii mici. Pentru că, pentru că uh, nici eu, nici dumneavoastră care am participat la aceste alegeri nu putem avea o, o părere exhaustivă aici. Ce înseamnă apoi la uh, partea uh, capitolul economic, artic, paragraful 23? Spuneți că Albania trebuie să adopte măsuri durabile care să asigure o dezvoltare favorabilă pe termen lung a economiei. Despre ce vorbiți de fapt? Nu are subiect această frază. La 24 vorbiți eh, la, eh, la educație despre, despre toate relele din educație și învățământ și practic negați eh, toate progresele care au fost cât se poate de notabile, care s-au consemnat în acest domeniu în ultimii ani. Și vă rog să mai includeți încă altceva în raportul dumneavoastră, domnule coleg. Nu, de fapt nu o să vă rog să vă spune vorbitoarea, o să fac eu un amendament pe treaba asta. Dar vă rog să nu mai începeți articolele dumneavoastră întotdeauna cu aspectele negative, ci din potrivă cu aspecte pozitive și după aceea să mai adăugați și ceea ce mai trebuie făcut pentru a uh, îmbunătăți situația. Asta ne-ar ajuta mult mai mult. Sper că am fost destul de rapidă. Mulțumesc, domnule președinte, și eu o să fiu foarte succint. Mulțumesc raportorului pentru munca depusă. Cred că, pe ansamblu, poate fi un raport bun, dar, cum au spus colegii înainte, trebuie încă să-l mai îmbunătățim. Sunt de acord cu un aspect și anume pentru a încuraja reformele. Uh, nu numai uh, uh, să, având în vedere clasa politică, ci și cetățenii, trebuie să începem cu partea pozitivă, cu realizările. și să spunem că au fost în ultimii ani multe realizări, multe progrese și apoi să mergem la partea negativă și cu, cu, cu lipsurile. Uh, dacă ne uităm, de exemplu, la situația politică, la aliniatul 3, da, într-adevăr, există o criză politică în Albania, dar nu putem să spunem că este o criză instituțională, pentru că Parlamentul, în ciuda boicotului din partea opoziției, este funcționabil și chiar a adoptat uh, sute de legi, uh, chiar și în ultimul mandat, așa că trebuie să fim conștienți de acest lucru. În ceea ce privește situația politică, da, într-adevăr, am spus-o și de dimineață, trebuie să nu sacrificăm principiile noastre. Într-o democrație parlamentară, inima este tocmai Parlamentul. Indiferent rezultatul alegerilor, că îl acceptăm sau nu, partidele trebuie până la urmă să accepte aceste rezultate. Poate că au existat niște nedreptăți pe undeva, dar partidele între ele trebuie să rezolve problema, să discute, să facă propuneri, să stabilească comisii. Tot acestea însă să aibă loc în uh, cadrul Parlamentului uh, Raportul se apleacă și asupra cadrului juridic. Nu e vorba numai de uh, legile adoptate, ci și de implementarea acestora. Cred că aici avem uh, o abordare cât se poate de sănătoasă și de pozitivă. Nu vreau să iau alineat cu lineat, ar dura prea mult. Am spus deja de dimineață și am, de fapt am pus niște întrebări legate de situația economică, de creșterea economică. Cred că aceste aliniate 22, 23, 24 trebuie să fie eh, mai eh, pline de detalii, mai specifice. Pentru că, da, Albania a beneficiat de creștere economică, da, în condițiile cunoscute eh, țara are nevoie de creștere economică, chiar dacă este la un nivel destul de scăzut, o creștere economică durabilă. Acest lucru trebuie să apară inclusiv în amendamentele noastre. S-a menționat aici și cooperarea regională. Iată, alt aspect foarte important, să recunoaștem rolul pozitiv pe care țara uh, îl joacă în contextul regional. Albania se comportă într-un mod foarte responsabil și trebuie să salutăm aceste eforturi, să încurajăm țara să continue în același sens întărarea, întărirea cooperării regionale, uh, inclusiv uh, cooperarea economică. Dacă vă uitați pe cifre și statistici, există foarte puține schimburi comerciale, de exemplu, între țările din regiune și cred că Albania poate juca și aici un rol în acest sens. Am vorbit aici despre energia nucleară. Cred că uh, este prematur să vorbim acum despre acest lucru. Albania a făcut o serie de alegeri deja nu cred că putem să împiedicăm Albania să se dezvolte așa cum înțelege să o facă. Să o împiedicăm să aibă energie nucleară. Nici măcar nu este membra Uniunii Europene și nu putem să impunem noi o anumită politică energetică. Nu cred că putem să acționăm în acest sens, să indicăm ce politică energetică să adopte. Dar Uh, bineînțeles, prin amendamentele noastre vă vom da mai multe detalii. Vă mulțumesc! Da, pe 5 mai, într-adevăr, este data la prânz, data de depunere a amendamentelor, data limită. Doamna Sargentini, vă rog. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Ieri, la Comisia Libe, am dezbătut sunt uh, raportor din umbră pentru raportul privind eliminarea vizelor. E bine, acolo am discutat despre acest lucru și de dimineață am uh, discutat cu ministrul afacerilor externe, acum vreo două săptămâni cu ministrul de interne din Albania. Au venit la Parlament aceste personalități. Am ascultat ce au de spus și uh, cred că, uh, în acest sens, raportorul a făcut o treabă bună și nu cred că raportul dumneavoastră este mult prea sever, cum s-a spus aici de către unii. Dacă ascultați ce spun miniștrii în Albania, din Albania, ei doresc un mesaj cât se poate de clar și de cinstit. Bineînțeles că doresc liberalizarea vizelor dacă am înțeles eu bine, Comisia este și ea doritoare să progreseze și să avem un deznodământ, probabil în luna septembrie, depinde mult și ce se întâmplă la Consiliu. Deci, um, în ce privește deci, liberalizarea vizelor și viitoarea, viitorul statut de membră, dacă se dorește acest lucru, va trebui să fim atenți la mesajele pe care ei ni le trimit și care arată că sunt foarte doritori să respecte aceste condiții și nu are sens să fim prea severi. Ce privește situația politică și criza de acolo, într-adevăr, boicotul Parlamentului este o chestiune cât se poate de gravă pentru caracterul durabil al democrației, pentru protecția democrației în Albania uh, și sperăm că vizita la Parlamentul European va permite Parlamentul albanez să-și schimbe părerea. Um, și cred că tocmai liberalizarea vizelor ne ajută, ne ajută inclusiv în ceea ce privește traficul uh, de ființe umane sau crima organizată și trebuie să spunem sus și tare că Albania încă mai are de făcut lucruri în acest sens. E loc și de mai bine, dar trebuie să-i și felicităm acolo unde este cazul. Uh, de asemenea, în ce privește mediul și energia nucleară, bineînțeles că nu putem să indicăm noi, statelor membre, uh, nou sosite sau celor care doresc să o facă ce fel de energie trebuie să uh, privilegieze. Uh, energia uh, nucleară este sau nu o energie regenerabilă, depinde cum o privești, dar bineînțeles că are și multe aspecte periculoase. Cu siguranță, verzii vor depune amendamente specifice în acest sens. Iată tot ce vreau să spun. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mulțumesc. Următorul vorbitor, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnul Madlener. Vreau să-i mulțumesc raportorului mai întâi pentru raportul său și așa cum uh, s-a spus deja, uh, ați dat o imagine oarecum roza a corupției și altor fenomene asociate. Și în, și în România a durat ani de zile până când s-a indus o modificare, o schimbare a culturii în acest domeniu. Nu, put, nu putem acum să ne punem așa niște ochelari roz pe față și să spunem că totul e ok și totul e bine. Nu e, nu e așa, nu se poate. Uh, dacă ne uităm că, cum se prezintă Albania, ă, atunci observăm că totuși Albania și Bul- ă, România și Bulgaria se află ceva, într-o poziție ceva mai bună decât Albania, chiar și Columbia este într-o poziție ceva mai bună decât uh, Albania. Poziția 65, deci Albania este pe uh, uh, locul 95 pe indicele de lista indexului de corupție. Deci nu putem accepta și uh, face complimente pe marginea unei astfel de situații. Da? Deci combaterea corupției trebuie să fie o chestiune urgentă. Corupția pare să facă parte din cultura locului, iar acest lucru este subestimat de către noi. Da? Eh, pentru că dacă continuăm cu aceste aprecieri, atunci vom avea un alt candidat care vede lucrurile mult mai lax și atunci vom avea și acea, aceeași probleme pe care am avut-o și cu România și cu Bulgaria și același lucru se poate spune și pentru Croația, nu așa? Deci nu putem să, nu putem să privim în altă direcție când eh, aici, de fapt, este vorba de o corupție foarte intricată acolo. Eh, din 1992 încoace, albanezii eh, eh, sunt eh, membri ai conferinței mondiale islamice. Sunt membri care au spus că drepturile omului, drept, că drepturile copiilor trebuie limitate prin șaria. Aceasta este într-adevăr o mare problemă Uh, în țările islamice și trebuie să știm că Albania este o țară, uh, în primul rând, uh, musulmană, care este membră a IOC. Însă, tocmai aceste lucruri pentru care pledează Albania nu sunt lucrurile pe care noi ni le dorim. Nu dorim ca un membru potențial al Uniunii Europene să fie membru al Organizației Conferinței Mondiale Islamice. Deci, Eh, domnule raportor, cred că aici eh, mai trebuie să examinăm lucrurile mai exact. Pentru că aici vorbim despre participarea la o organizație interstatală care eh, promovează șaria. Vă rog frumos să studiați mai bine problema și nu cred că ceea ce a spus dumneavoastră se potrivește cu o potențială candidatură a Albaniei. Eh, în calitate de român aș fi putut reacționa acum, dar în calitate de președinte al ședinței nu voi reacționa la ceea ce ați spus dumneavoastră. Domnule președinte, cu cât mai mult uh, îmbătrânesc, uh, cu atât mai echilibrat uh, sunt și încerc să și privesc cu mai multă cumpătare toate rapoartele privind rapoartele de progres. Se pare că suntem cuprinși de un fel de spirit colonialist când analizăm aceste rapoarte. Fiecare țară are dreptul său la un loc bun sub soare. Și atunci, care e situația uh, uh, cu Albania? Albania nu prea are niciun fel de atu. Are un șomaj de 33%, are, o mod de, are un mod de procedură neconsecvent în ce privește modelul economic, dar nimeni nu are voie să treacă cu vederea faptului că uh, faptul că Albania este o țară agricolă. Dumneavoastră, ca român, știți probabil foarte bine că Balcanii uh, au fost întotdeauna uh, ruda săracă din uh, sud și din est. Uh, pe vremuri era Spania acea rudă săracă a Europei. Iată că și Grecia tușește cam bolnavă, cu toate că uh, o, cel puțin o vreme era cea mai dezvoltată uh, uh, țară din regiune și a fost o noi în 844 am avut deja parlamentul nostru propriu acum trebuie să vedem uh, cum putem să sprijinim în demersurile sale de democratizare uh, poporul albanez. Probabil că pe vremea dictaturii uh, atmosfera sub Enver Hoxha a fost una extrem de dificilă și uh, iată acum uh, oamenii în Albania uh, se bucură de anumite privilegii ale vieții moderne din care gustă cu plăcere. Nu trebuie să uităm nici rolul pe care Grecia l-a uitat în tot l-a jucat în tot acest timp. Pentru mulți colegi și multe colege, relația cu Albania este uh, Ehm, oarecum dificilă. Ehm, Grecia a fost ehm, și este placa turnantă pentru investitori, este este pentru Albania un punct de referință, dar în prezent este confruntată cu o cu o situație extrem de dificilă în care nici noi nu am eh, primit ajutorul pe care l-am scontat. Eh, domnul președinte îmi dă din cap și îmi spune că înțelege, vreau doar să arăt care este rolul Greciei aici. But I, I see the lessons, but uh, now I would like... Uh... Bun, și acum dăm, dăm cuvântul domnului Hagi Gheorghiu. Mulțumesc, domnule președinte. cred că pentru început trebuie să uh, felicităm sincer pe colegii noștri și nu spun asta pentru că așa e cutuma când se începe discutarea unui raport, pentru că așa se face. Însă, nu de asta o spun, o spun pentru că eu consider că documentul pe care îl avem în față constituie o analiză provenită de la o persoană originară din această regiune și e important să subliniem acest lucru. Domnul Huntis, știe ce se întâmplă în această zonă, a vizitat Albania, cunoaște mulți oameni acolo și și-a utilizat uh, experiența proprie pentru a redacta raportul. Cred că e important să cunoaștem puțin și geografia și istoria acestor țări, trebuie să cunoaștem problemele cu care se confruntă, pentru că am auzit unii colegi care spun că democrația albaneză a făcut progrese, a registrat progrese, sigur că așa stau lucrurile, dar nu putem spune că totul merge ca pe roate când opoziția boicotează Parlamentul. Dacă dorim să ajutăm Albania, trebuie să încercăm să ne asigurăm că percepem exact dimensiunile problemei. Nici nu trebuie exagerată, dar subestimată această problemă. Eu cred că domnul Hunti s a făcut o treabă foarte bună. El încearcă să aibă o atitudine, să adopte o atitudine realistă. Nu trebuie să ne inflamăm, pentru că asta ne-ar face decât să aibă repercusiuni negative. Domnul Hunti s a spus că nu trebuie să facem declarații care ar acutiza tensiunile politice din, din Albania. Sigur, cei care cunosc uh, zona știu că mm, declarațiile provenite din Occident câteodată um, sunt uh, folosite în mod uh, incorrect, sunt manipulate de către oameni din regiune și uh, până la urmă nu, acest lucru până la urmă nu face decât să aibă uh, efecte negative asupra autorilor declarațiilor. Aș dori să mă refer și la energia nucleară acum, dacă îmi permiteți. Sunt de acord cu coleg, colega mea din, part, din Partidul Vezilor și cu domnul Huntis când spun că energia nucleară nu este o sursă regenerabilă de energie, ci este o sursă de pericole pentru omenire. Și nu cred că Bine, zic acum mă refer, nici nu are sens să mă refer la armele nucleare, eu mă refer la uh, energia nucleară folosită în scopuri pașnice, dar chiar și aceasta poate fi periculoasă. Europa ar trebui să dea un exemplu, ar trebui să reducă uh, uh energia nucleară, ba chiar să o elimine. Nu cred că ar trebui să procedăm în sens invers. Și în niciun caz nu cred că ar trebui să o catalogăm ca fiind sursă regenerabilă de energie. Uh, unii colegi sigur au uh, opinii diferite, nu a fost de acord cu poziția mea, dar aș dori să le spun că pozițiile pe care le au uh, nu, nu le vor îngădui să-și atingă obiectivele. Mulțumesc și acum uh, dau cuvântul domnului. Thank you, um, thank Pierre Mirel. Well, first of all, I would like to... Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Din partea comisiei, aș dori, mulțumesc, domnule președinte, aș dori să mulțumesc domnului Huntis pentru raportul domniei sale. Uh, suntem de acord cu uh, domnia sa. Uh, în privința situației din Albania. Stalemate is clearly hindering Sigur, criza politică actuală constituie un obstacol în calea reformelor care mai trebuie întreprinse în această țară și uh, în calea procesului de integrare europeană a țării. Unul din elementele cheie pentru îndeplinirea criteriilor politice de la Copenhaga, după cum știți, este funcționarea uh, instituțiilor democratice, ceea ce pentru moment nu se întâmplă și este o situație care durează de 9 luni. Parlamentul nu poate funcționa așa cum trebuie și e clar că trebuie să ținem cont de această realitate uh, atunci când uh, vom pregăti opinia noastră în privința aderării Albaniei. Sigur, noi am Domnul comisar Füle a transmis deja această opinie încă din martie principalor lideri eh, politici albanezi și din aderările altor state am învățat că în cazul în care în eh, țările candidate nu există un consens politic în ce privește deciziile importante care trebuie luate în procesul de integrare, atunci țara respectivă nu poate face progrese ba din potrivă se va confrunta cu din ce în ce mai multe dificultăți. Deci mesajul Comisiei către Albania este unul foarte clar. În primul rând, dezbaterea democratică trebuie să aibă loc în Parlament și nu în stradă. E foarte clar și suntem uh, pe deplin de acord cu doamna Pac aici. Și, în al doilea rând, că după deja 9 luni, iată, de uh, criza Parlamentului, și majoritatea și opoziția trebuie să aibă, facă toate eforturile, și puterea și opoziția trebuie să facă toate eforturile posibile pentru a ajunge la o soluție și pentru a se reîntoarce la un dialog politic constructiv. Noi considerăm că modul în care putem noi ajuta forțele respective să găsească o soluție e bazându-ne pe două principii, să ne bazăm pe două principii. În primul rând, respectul Constituției, uh, și uh, cât mai multă transparență. Și în ultimul rând, uh, aș dori să vă spun că după <clears throat> ultimele alegeri, OSCE ODIR a uh, emis un raport în care a indicat că încă exist, au existat unele defecte. E important ca acestea să fie eliminate pe viitor, în lunile următoare, <clears throat> înaintea uh, desfășurării alegerilor locale de uh, anul viitor. Acum, uh, cealaltă, uh, acum aspectele pozitive. Uh, țara a registrat progrese importante pe calea procesului de liberalizare a vizelor și va îndeplini criteriile care mai rămân. Sigur, există încă unele probleme rezolvate, dar foarte puține. Am, ieri, în fața Comisiei Libe, am prezentat evaluarea noastră a situației din Albania și la Consiliu în ziua de luni și vom pregăti acum uh, o propunere uh, care va fi înaintată în următoarele săptămâni. O problemă mm, importantă subliniată de domnul Huntis în raportul domniei sale o reprezintă situația justiției. Uh, trebuie implementată strategia pentru reforma justiției. Și aici există o lecție de învățat din, alte, din aderarea altor țări. Justiția e un sector foarte important pentru orice țară, pentru ca cetățenii să aibă acces la justiție, dar și pentru uh, uh companii, uh, pentru o luptă eficientă împotriva corupției și a crimei organizate, deci e uh, important ca justiția să funcționeze corespunzător sigur, deci ă, încă mai, ă, Albania mai trebuie să facă eforturi pentru combaterea corupției și crimei organizate, dincolo de criteriile ă, fixate pentru eliminarea vizelor. noi sperăm că legislația votată, adoptată, va fi pusă în vigoare, va fi pusă în aplicare în mod serios și coerent. Și vrem să vedem rezultate concrete, tangibile, în urma reformelor întreprinse. in the report, uh, După cum se indică raport și reforma administrației publice este foarte importantă pentru Albania pe calea aderării la Uniunea Europeană. Suntem de acord și cu cele spuse în legătură cu uh, independența și libertatea presei. Sigur, și aici mai sunt uh, multe de făcut. Uh, am condamnat atacurile și amenințele la adresa jurnaliștilor. Și de asemenea mai rămân multe de făcut în legătură cu situația sindicatelor, dar nu avem acum timp să intrăm în detalii. Uh, vă spun doar că acestea nu joacă rolul pe care trebuie să-l joace în uh, societatea albaneză. Unul, <clears throat> un, una din problemele cu impact, unul din elementele cu impact negativ a fost legea asupra naționalizării proprietăților, lege care a fost acum declarată anticonstituțională, neconstituțională, mă scuzați, și uh, noi monitorizăm de aproape ce se va întâmpla cu această problemă. Apoi situația drepturilor femeilor și copiilor, da, au fost făcute progrese, e important de spus acest lucru, dar și aici încă mai trebuie făcute multe pentru a combate violența în familie și traficul de femei și copii. Ah, <clears throat> și o evoluție pozitivă este legislația antidiscriminare care a fost adoptată în contextul eliminării vizelor. E un aspect foarte pozitiv în ce privește situația minorităților. Acum, important e ca această legislație să fie și pusă în aplicare. În ce privește situația economică, aici poate că nu am fi pe deplin de acord cu raportorul, deși sigur că trebuie întreprinse reforme structurale și Albania are un uh, sector foarte important de economie gri. Însă, în ciuda crizei, a existat această rată a creșterii și perspectivele pe, uh, pentru ultimii doi ani, uh, pentru următorii doi ani, de asemenea, sunt impresionante. Nu știu dacă multe state membre au avut asemenea rată a creșterii. Uh, aici uh, aș fi de acord cu domnul Roucek. Important e să recunoaștem rolul pozitiv jucat de Albania în uh, regiune. Uh, domnule președinte, mă voi opri aici. Acestea sunt uh, principalele aspecte, elemente ale mm, raportului nostru. Mulțumesc! Și acum domnul Huntis are cuvântul pentru a încheia discuția. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul care au citit raportul și au făcut observații, care mi se par foarte utile. Aș spune că anumite comentarii practic actualizează unele afirmații din raport, pentru că atunci când m-am apucat să scriu raportul, nu eram conștient de anumite informații de exemplu, nu știam faptul că chestionarul fusese deja transmis, lucruri legate de relațiile de vecinătate, de alte aspecte legate de vizele din țările vecine. Vă mulțumesc foarte mult că ați actualizat raportul prin comentariile dumneavoastră. Au fost și alte observații generale legate de caracterul pozitiv, mai pozitiv al raportului de față decât cele precedente sau nu, uh, este clar că e important să încurajăm societatea din Albania să o încurajăm și dacă pot să fac ceva în acest sens, o voi face și acest lucru va apărea în raport. Însă acest raport trebuie să fie totuși unul scurt și uh, în urma vizitelor pe care le-am efectuat și în urma sprijinului pe care le am primit și al informațiilor cred că am putut să identific uh, amploarea problemelor. Ideea nu era de a le mușamaliza, ci e o chestiune de metodă. Trebuie să spunem uh, autorităților albaneze că mai există probleme grave, importante și că ei trebuie să se afle la înălțime așteptărilor Uh, inclusiv în ce privește ieșirea din blocajul politic. Nu are sens să spunem că lucrurile sunt mai uh, sau stau mai bine decât uh, este cazul. Poate comentariile mele vi s-au părut severe, însă să nu uităm obiectivitatea și de asemenea să vedem cum poate Uniunea Europeană să ajute și celelalte țări din regiune să, se, să rezolve o serie de probleme. E vorba, de exemplu, de uh, registrarea, sau mai bine, declararea copiilor. Sunt mulți copii care sunt născuți în spitalele din Albania și care nu au nicio piesă de identitate. Sunt uh, albanezi născuți în uh, afara granițelor și care nici ei n-au nicio niciun uh, buletin. Așa că uh, uh, uh, uneori nici măcar nu putem să ne imaginăm uh, tipul de probleme uh, care poate să apară, deci ce vorba de declararea și copiilor și certificatele de naștere. Am, uh, am uh, văzut care sunt pozițiile principalelor partide uh, partidul la putere și cel din opoziție. Cred că aceste două partide sunt principalii răspunzători pentru uh, criza actuală și tot ei trebuie să, ele trebuie să găsească o cale de ieșire din impas. Și uh, se, se pare că, într-adevăr, în Albania există probleme chiar și cu legea electorală. Și nu neapărat cu sistemul uh, partinic din această țară. Trebuie să dăm dovadă de responsabilitate și nu neapărat să susținem partidul politic din propria familie politică. E adevărat, uh, cum s-a spus aici, nu trebuie să fim uh, de partea unora sau altora, ci trebuie să identificăm aspectele cu multă obiectivitate și este clar că Parlamentul trebuie să-și intre în drepturi, Constituția să fie respectată, dar nu putem noi să rezolvăm problemele, trebuie doar să arătăm care sunt acestea. Ceea ce privește economia, foarte pe scurt, vreau să spun ceva, poate care nu o să apară în raport, dar vreau să exprim rezerva, rezerva uh, în ce privește amploarea problemelor economice ale țării. Unii colegi au spus aici că Albania, ca și alte țări, au o rata creșterii economice crescută uh, și a PIB-ului și așa mai departe, în ciuda, uh, în ciuda crizei, dar să nu uităm ce se întâmplă cu Grecia, care se găsește în criza pe care o știm. Și noi în Grecia, acum 10 ani, aveam o rată a creșterii impresionantă față de media europeană și uh, practic era o creștere economică fără temei sau fundament. Nu era o creștere economică reală, s-a dovedit. Dar poate că am fost puțin sever în raportul meu și ar trebui să spun da, Albania a făcut progrese, poate că o mai bună redactare um, ne poate ajuta. Dar cred că economia Albaniei ar putea să se confrunte cu probleme dacă nu iau niște măsuri uh, și uh, pot chiar să subliniez care ar putea fi aceste măsuri. S-ar putea ca criza să îi ajungă din pe albanezi, mai devreme sau mai târziu. Și apoi uh, și șomajul. Șomajul este o chestiune deosebit de importantă. Și acum energia. Uh, când am făcut raportul, m-am uitat pe toată această problemă a energiei și, într-adevăr, energiile regenerabile trebuie să fie o prioritate. Când vine vorba de energia nucleară, atomică, uh, eu provin din regiunea Balcanilor, noi am suferit mult în această regiune, rănile sunt încă deschise și o nouă centrală nucleară nu ar trimite un uh, semnal pozitiv. Uh, nu cred că ne-ar ajuta la îmbunătățirea climatului de securitate din regiune. Există o mișcare numită Uh, Balcanii fără energie nucleară, Nuclear Free Balkans, ceva în acest sens, care militează împotriva energiei uh, nucleare. Încă o dată, chestiunea genetică este una foarte importantă, este tot ce vreau să spun, domnule președinte. Și o să încerc să integrez toate comentariile și amendamentele pe care le voi primi. Voi lucra, bineînțeles, cu raportorii din umbră, cu celelalte grupuri politice și voi încerca să îmbunătățesc textul. Mulțumesc, este prima dată când discutăm acest uh, raport. Încă o dată, la prânz, pe 5 mai, data limită pentru depunerea amendamentelor. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor pentru celor, celor care au participat la dezbatere și acum trecem la punctul următor, care este un punct in camera. Și aș dori ca toți cei uh, care sunt prezenți, inclusiv cei de la Comisie și Consiliu, să se întoarcă după acest punct de la ordinea de zi, pentru că astea sunt procedurile și trebuie să le respectăm. Deci,